Au făcut poze, deci e bine. Doamnelor și domnilor, după ce l-am audiat pe domnul Corvin Miche și în conformitate cu regula 166 a regulamentului de procedură, am decis să impun o sancțiune împotriva acestui deputat pentru remarcile inacceptabile cu privire la migranții africani în timpul plenarei din 7 iunie. Durch diese Sanktion verliert er prin această sancțiune, domnul Corbin Micheș va pierde per diemul pentru 10 zile și de asemenea va fi suspendat din uh, participarea la activităților Parlamentului și a organelor sale pentru 5 zile consecutive. Sancțiunea este lansată în 12 septembrie 2016. Hotărârea mea este, i-a fost transmisă ieri domnului Corvin Miche. În același timp, astăzi, din plenară, mi s-a raportat că domnul Corvin Miche, în această dimineață, din nou în discursul pe care l-a ținut în fața dumneavoastră, a făcut uh, afirmații pe care le voi verifica și dacă sunt așa cum au fost transmise, au din nou caracter rasist, vor și vor duce deci la sancțiuni similare. Nein, Trecem acum la vot. Votăm uh, situația uh, persoanelor cu albinism în Africa. De fapt, în acest context au fost și făcute remarcile colegului, colegului nostru. E vorba de Malawi. Vot cu apel nominal. Se deschide votul.